Good afternoon. I'm a nice and gentle. Bună dimineața tuturor. Uh, iată, sunt uh, uh, <laughs> vicepreședinte, vă acord 10 minute, v-am acordat de fapt 10 minute să vă organizați, uh, totuși trebuie să începem și declară reuniunea deschisă, e reuniunea Comisiei pentru Bugete. Adoptarea ordinii de zi se adoptă dacă nimeni nu are nimic de obiectat. comunicarea ale președinției. Dați-mi voie să profit de ocazie pentru a ura un bun venit, sincer, unei delegații de membri ai Parlamentelor Naționale din Myanmar și Sri Lanka, care sunt astăzi ca să asiste la lucrurile noastre. No other announcements? Nici o altă comunicare, nu am de făcut aprobarea procesor verbale, nimeni nu are nimic de obiectat, sper, foarte bine, deci se adoptă. Și uh, acum aș spune să trecem la voturi, avem trei avize de supus la vot în această după amiază. Primul dintre ele e vorba de un aviz privitor la evaluarea punerii în aplicare a programului Orizont 2020 în vederea evaluării la jumătatea perioadei și propunerea privitoare la cel de-al nouălea program cadru. Raportul este domnul Torvalds. Dacă dorește să ia cuvântul, vă rog. Nu, e foarte bine și așa, mulțumesc. Așadar... Da, haideți să facem mai întâi un test să vedem dacă funcționează sistemul de vot electronic. Votul este deschis, deci este un test. And the test vote is closed. Votul s-a închis. Jolly good. So I open the vote for this. Bun, așadar, votul este deschis. Uh, amendamentul de compromis 1, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Acum amendamentul 7, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 8, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 9, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul de compromis 2, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă amendamentul de compromis 12. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 14 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 15 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 16 pentru împotriva abțineri, se respinge. Amendamentul 17 pentru, împotriva abțineri, se respinge. Amendamentul de compromis 3, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 21 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 4 cu amendamentul oral al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 25. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 26. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul de compromis 5. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul numărul 29. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul numărul 30. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 31. Cine este pentru? împotrivă, abțineri. Vom verifica. Votul s-a deschis. Votul electronic s-a deschis. Acum votul s-a închis. 13 la 13 o, și o abținere, deci se respinge. Mă rog, cineva nu are cartela de vot, se pare. Da, intervenția din sală. Eu am apăsat, dar nu funcționează consola. So then it's, it's clear. Bun, deci e clar, spune președintele. Sper că nu credeți că nu sunt eu imparțial, dar doamna Gresle era deja în sală de mult. Bun, amendamentul 32 e caduc, 33, Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 34 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm, vă rog, prin vot electronic. Votul s-a deschis, iar acum votul s-a închis. Și se adoptă cu 15 la 12. Acum, amendamentul 1. Eh, Considerăm amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Acum votul final, eh, votul asupra avizului, așa cum a fost el modificat, vot electronic. Votul s-a deschis, iar acum votul s-a închis și se adoptă cu 27 de voturi pentru și 2 voturi împotrivă. Felicitări raportorului. Următorul aviz pe care îl vom supune la vot este elemente constitutive ale politicii de coeziune a UE pentru perioada de după 2020. Raportor, domnul Olbricht. Doriți, domnule raportor, să luați cuvântul? Nu. Nu e cazul. Bun, atunci trecem la vot. Compromisul 1. Amendamentul compromisul 1. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 5. Cine este pentru? Nu, de fapt spune președintele amendamentul 2 mai întâi. Cine este pentru amendamentul 2? Împotriva. Abțineri. Da, cred că a fost adoptat, dar mai bine să verificăm prin vot electronic. Votul s-a deschis, votul s-a închis și se respinge. 15 la 13. Amendatul numărul 5. Cine este pentru? Împotrivă. Abținere. Se respinge. Amendatul de compromis 2. Cine este pentru? împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 8 a fost retras. Amendamentul 9 caduc. 10 deci, retras. Deci, amendamentul de compromis 3. Cine este pentru? Împotriva Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 14. Cine este pentru? Împotriva Abțineri? Se respinge momentul 15 retras, 16 acum. Cine este pentru? Împotriva, abțineri? Se adoptă. 17 acum. Cine este pentru? Împotriva, abțineri? Se adoptă. 18 pentru, împotriva, abțineri? Se adoptă. 19 pentru, împotriva, abțineri? Se adoptă. 20, comandament oral al raportorului pentru împotrivă abțineri se adoptă. Acum votul asupra întregului aviz, așa cum a fost modificat, vot electronic, votul s-a deschis, iar acum votul s-a închis, se adoptă 26 la 3. Felicitări, domnule Olbricht! Primul vot de astăzi, în sesiunea aceasta comună, e cadrul Uniunii în materie de relocare, raportorul de pre. Raportorul nu mai este în sală. Ba da, este, nu-l vedeam eu. Doriți să luați cuvântul, domnule raportor? Mr. Depre? Domnul Depre, dacă dorește să ia cuvântul. Nu. No. You don't, you don't want to say... Nu, nu dorește să ia cuvântul, s-a spus destule deja, haideți să votăm. Amendment 1, those four. Amendamentul 1, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 2, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. După vă propun să votăm în bloc. De la amendamentul 66 până la amendamentul numărul 200 și 30. Vot în bloc. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Iar acum trecem la amendamentul 68. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Aș dori să verificăm, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 15 pentru 13 împotrivă, o abținere se adoptă. Amendamentul 69. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. 72 pentru, împotrivă, abțineri. Dați-mi voie să verific. S-a deschis votul. Încă lipsesc două voturi. S-a închis votul. Se respinge 19 împotrivă, 10 pentru, 75 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 77 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 84 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 99 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 107 și 108. Identice, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 117 pentru, împotrivă, abțineri, să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 15 pentru 14 împotrivă. 119 este următorul. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Cred că e aceeași majoritate, dar să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis. 16 pentru, 12 împotrivă se adoptă, 121 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 123 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, 137 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 141 pentru, împotrivă, abțineri. Poate că ar trebui să verificăm. S-a deschis votul. Două voturi lipsesc încă. S-a închis votul se adoptă 15 pentru 14 împotrivă, 145 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 149 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 160 retras. 190 și 191 identice. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 194 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 208 și 209 identice. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se resping. 216, 20 identice. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se resping. 222 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 223 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Iar acum vă sugerez din nou un vot în bloc pe marginea considerentelor de la amendamentul 12 până la 65. Dacă există obiecții, nu, atunci să votăm în bloc pentru, împotrivă, abțineri, se resping. Din nou, restul considerentelor, amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 14 pentru, împotrivă, abțineri, cred că se adoptă, dar să verificăm. S-a deschis votul. A fost 14, da? Lipsește un vot. S-a închis votul. Se respinge 17 împotrivă 9. 22 pentru abțineri. Se respinge 27 pentru împotrivă abțineri se adoptă, 29 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 34 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 36 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 39 și 38 identice pentru, împotrivă, abțineri, se resping. 41 pentru, pentru, împotrivă, abțineri, va trebui să verific. Nu a existat un acord în interiorul grupurilor. S-a închis votul se respinge, 17 împotrivă, 12 pentru abținere, 44 pentru împotrivă, abțineri, se respinge, 49 retras, 53 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Bun, să verificăm Verificăm amendamentul 53. S-a deschis votul. S-a închis votul. 14 la 14, două abțineri se respinge. Amendamentul 3. Trimiterile pentru împotrivă, abține, se respinge 4 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 5. Vă sugerez vot în bloc de la 5 până la 8. Pentru, împotrivă, abțineri, se resping. Iar acum, raportul astfel amendat. S-a deschis votul. Se pare că cineva nu dorește să voteze. S-a închis votul. S-a închis votul. Și în mod clar a fost adoptat uh, o abținere. Felicitări domnului Depre. Și am încheiat aici voturile. Subiectul numărul 7 a fost amânat. Deci încheiem aici reuniunea și ne vom revedea la reuniunea comună bugete de și AFET. Yes, we have a lot of time to reorganize. It's time time did not fly, so it's at half past. Avem mult timp să ne reorganizăm. Reîncepem la 5 și jumătate.